vorbesc și spun lucrurile pe nume, după cum o să vă confirme colega Judy, cred că, <clears throat> de fapt pot să spun că domnul Lavi are dreptate, ar trebui să continuăm cu votul. Știm care e miza, știm cu toții despre ce e vorba. Avem o listă de vot și cred că mai multe dintre grupurile de aici o să aibă voturi cheie pe care nu le-am dorit acolo. Dorem certitudine, sunt britanic, vreau întotdeauna să pună punctul pe I și uneori la sfârșitul drumului trebuie să accepti că trebuie să treci la vot. Sunt încrezător că această sală, cei din sală o să facă lucrul potrivit și, domnule președinte, cred că trebuie să lăsăm într-adevăr votul să înceapă. Thank you very much, Ian. Președinte, mulțumesc foarte mult, Ian. Nu vreau să deschid o dezbatere, totuși Peter, dar dacă se poate pe scurt, te rog. Doream da să-i mulțumesc lui Ian Duncan și celorlalți care au contribuit la acest dosar. Mi se pare și mie bine că votăm pentru că lucrurile de fapt sunt clare. Și aș dori să fac o clarificare în primul rând pentru grupul meu politic, pentru că a existat o neînțelegere în lista de vot și poate această precizare va fi utilă pentru colegi. Pe pagina 7 este un articol controversat pentru PPE și ne împotrivim amendamentelor care încep uh, de la 211 și merg până la 216 sunt uh, votul cheie pentru noi, însă amendamentul 217 uh, din partea lui Jute Guteland nu ne place de asemenea, avem un minus pe lista de vot, însă nu este un vot cheie, deci vom vota pentru acest raport, chiar dacă amendamentul 217 al uh, socialdemocraților va fi adoptat. Doream să clarific acest lucru. Nu ne place acest amendament, cu toate acestea nu va fi un uh, vot cheie și poate este un punct important și pentru celelalte grupuri politice. Mulțumesc. Okay, I Bun. Ok. I have to say that... Trebuie să spun că găsiți interpretarea în maghiară pe canalul 13. Ok. Do you want to take the flu- Vreți să luați cuvântul? No, just... Nu. <laughs> Doar pe scurt. Să le mulțumesc tuturor celor implicați, lui Ian Duncan și Italise. E ceva foarte important și haideți să trecem la vot. Președintele, foarte bine. I have to announce before start... Trebuie să anunț înainte de a începe votul că a fost o eroare pe lista de vot la ITRE 37, la paragraful 56. Nu, pagina 5, nu, ITRE 37. Se consideră că e acoperit de compromisul 13. Și apoi nu vom vota în legătură cu ITRE 37. Scuze pentru greșeală, spune vorbitorul. Dar uneori se mai întâmplă și așa. Ok. Now we... Bun, putem în fine începe votul. Are toată lumea cartela de vot? No, no, Put your voting card. Vă rog să introduceți cartela de vot, pentru că astăzi fără cartela ar fi cam dificil. We have only Miss Colin Langen we Doamna Colin Langen și-a găsit cartela? Nu? O să o aducă cineva? Aveți cartela de vot. Cine? Domnul Gambu se așteaptă și el la cartela de vot. Putem începe. Votiamo gli emendamenti 80. <clears throat> Votăm amendamentele 80 acum. cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul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 Adopted. Se adoptă. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 179. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 180 și 181. Identice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum, amendamentul 19. Cine e pentru? Repet, amendamentul 19. Votiamo adesso l'emendamento 19. Chi... După cum spuneam, amendamentul 19. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 205. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Iar sunt două voturi în plus de la PP. One PPA more. În continuare, una e în plus. Ok. Bun. Se închide votul. Respinto. S-a respins. Am un alt anunț. Traducerea suedeză, spune vorbitorie e pe canalul 20. I'm not the speaker of the radio. Și acum amendamentul 206. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 207. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, se închide votul. S-a respins. Votiamo adesso il 209. Chi è a favore? Acum la 209. Cine è pentru? Împotriva? abțineri, verificăm. Avete votat tot, il voto e chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și acum, 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a respins. Il 217. Eh, votiamo, è respinto comunque. Deci s-a respins oricum, spune președintele. Intervenție fără microfon. Eh? Puteți eh, vorbi la microfon. Dacă nu vorbiți la microfon, nu ni se interpretează în limba maternă. Votăm 207. 207. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Votiamo il... Votiamo adesso il compromesso 4. Acum compromisul 4. Cine e pentru? Compromisul 4. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Il compromesso 5. Acum compromisul 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Sărim acum la 255, amendamentul domnului Eichhout. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 256. Cine e pentru, împotriva, Abțineri? Se respinge. Votiamo DV16 sul paragrafo 3. DV16. A treia parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Șase cincizeci cinci și 656 cincizeci șase. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinto. Respins. Compromisul 17. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Urmează compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Facciamo adesso un bel salto e passiamo a votare il compromesso. Facem un mare salt înainte și se pun la vot amendamentul 23 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votiamo adesso il compromesso. Urmează acum compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votiamo l'emendamento 200. 293 acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținere. Respins. Urmează amendamentul 300. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținere. Respins. Verificăm. Avete... No. A votat toată lumea? Vă rog să votați. S-a închis votul. Respins. Compro- compromisul 8. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. Dobbiamo votare adesso gli emendamenti 300... Trebuie să supunem la vot acum amendamentele 353 ICAU și 360 Line, identice. Le-ați găsit pe la de vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Ambele. Supun la vot 358 acum. Belet, Gambus și așa mai departe. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, Respinse? 355. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 345. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 359. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Votiamo adesso. Supun la vot amendament de la 352, 363, 364, 365 identice, mai mult sau mai puțin. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respinto. Respinse. It is difficult to understand also from this side because uh, we have uh, today Astăzi Cer scuze, însă comportamentul la vot din partea unor grupuri uh, este diferit. 366. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu diferență de un vot. Trecem la compromisul 10. Cine este pentru? Cine este împotriva obțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 408, acum Guteland și ceilalți, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Itra 26, cine stă pentru? Cine stă împotrivă? Abțineri. Respins. Compromisul 12, cine stă pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 446, Gutalan și ceilalți, cine stă pentru, împotriva, abținării, respins. 447, cine stă pentru, împotriva, abținării. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. supun la vot acum compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Mi se pare că mergeți prea repede. Czy moglibyśmy trochę wolniej, bo... Mi se pare că mergeți puțin prea repede, putem să votăm puțin mai lent pentru a putea ține pasul. Deci am ajuns la compromisul 15, e pe aceeași pagină. Nu vă pot spune numărul uh, paginii, la mine sunt numerotate diferit. Deci compromisul 15. Cine este pentru? Împotri- împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 460, amendamentul domnului Liză. It is for me on page... Documentul meu se află pe pagina 34. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Am văd diferență. Trecem acum pe, la pagina 38 de pe lista mea de vot. Este amendamentul 508. Guteland și ceilalți. Cine este pentru? împotrivă, abținării. respins. Amendamentul 509, amendamentul domnului Liză, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, respins. Mergem la pagina 52. Am auzit pe cineva spunând foarte bine. Deci pe lista mea de vot, la pagina 52, și supun la vot amendamentele 60 și 61, ambele ale raportorului, cine stă pentru. Împotrivă, haideți să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, respinsă. ITRA 33. Acum cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 62. Acum cine stă pentru, împotriva abținerii, respins. 666. Cine stă pentru, împotriva, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 667, cine stă pentru? 667, cine stă pentru? Împotrivă, abținari, respins. 668, cine stă pentru? Împotrivă, abținari, respins. 63, acum cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 669, cine stă pentru împotriva abțineri, respins. 670, pentru împotriva abțineri, respins. 671, împreună cu ITRE 34, cine stă pentru împotriva abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 676. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 64. Acum cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă votele 65 și 66 ale raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Identical or not? They are identical or not? Votiamo adesso gli emendamenti Supun la vot acum. Amendamentele 67 și 68 împreună. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Trebuie să supunem la vot amendamentul 681. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Acum supunem la vot 682 și 683. Cine stă pentru, împreună, abțineri, se adoptă. 684. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 685. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 69, 70 și 71 împreună. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 686. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Respins. Urmează 687. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 72 și 73 împreună. Cine este pentru? Împotriva abțineri, verificăm. Aveți votat tutti il voto? A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 16. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Zomăr. Nu trebuia să vă la începutul ședinței, înainte de vot, am anunțat că ITRE 37 este inclus în compromisul 13. Prevederile de acolo sunt incluse. Acesta este anunțul tehnic pe care l-am făcut. În regulă? Trecem acum la 717 și DV26 la pagina 60 pe lista mea de vot. L-ați găsit? Bun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Împreună iar 719 cu DV27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 718 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 720 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV28, pen, împreună cu 722 și 723 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 725 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 724 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27, 728, identice. 747, 748, identice. Cine stă pentru, Împotrivă. abțineri, respinsă. Și acum trecem la considerente. Da. Chi a favore? La 83, cine e pentru, împotriva? Verificăm. Avete votat tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Un voto. Și uh, trece la un vot diferență. Adesso votiamo Deve 4. Chi è a favore? Deve 4. Cine e pentru? La DV4, împotrivă. Respinto. E, astenuti? Se respinge. De fapt, întâi să vedem câte, câte abțineri sunt, dar în fine s-a respins. Votul următor, amendamentul 91. 91. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100, miner. Amendamentul 100. Ore? Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103 și DB11 împreună, identice, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O 110 lize acum, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Se închide votul. Câștigă la un vot diferență. Votiamo adesso l'emendamento 136. Acum 137. It is page 67 in my voting list. Pagina 67 pe lista mea de vot, spune domnul președinte. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Votiamo adesso... Votăm acum amendamentul 154, Vișnevska și Piega. Sau Pieha. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? S-a respins. Now we go to the last page. Și acum mergem la ultima pagină de pe lista mea de vot, spune domnul președinte. Votiamo l'emendamento. Și votăm amendamentul 171. Chi a favor? Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Verificăm. Avete votat tot? A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a aprobat. Votiamo adesso l'emendamento 11 del... Acum amendamentul 11 al domnului raportor. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? S-a respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. 176. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține se aprobă. Adesso Dobbiamo votare Trebuie să votăm acum ITRE 15. Cine e pentru ITRE 15? Împotriva? Cine se abține? Se aprobă. Votăm acum electronic proiectul de raport în varianta modificată. Avete votato tutti? Ha votat toată lumea, s-a închis votul. S-a aprobat. Adesso votiamo sulla... Cum votăm <clears throat> proiectul de rezoluție legislativă? Tot cu vot electronic, evident. Avete votat tutti? Sì. A votat toată lumea? Da. S-a închis votul. Și din partea mea, felicitări sincere raportorului, tuturor raportorilor din umbră, pentru munca depusă. Și evident, neavând altceva pe ordinea de zi, nu, scuze, scuze, scuze, spune domnul președinte. Scuze. Miss Dornano. Doamna Dornano și Vasquez doresc să să o ascultăm pe doamna Dornano. mulțumesc, domnule președinte. În grupul nostru nu se asociază aceste reforme pe care o considerăm mult prea riscantă, în spatele bunelor intenții pe care le invocă pe plan de mediu. Reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră este laudabilă, desigur, dar nu trebuie să se facă în detrimentul locurilor de muncă industriale. Sectorile, sectorile vizate, cum ar fi siderurgia, sunt deja supuse unei concurențe mondiale nemiloase din țări de genul Chinei, în timp ce ocupă un loc considerabil în acest sector. Aceste țări nu sunt deloc scrupuloase în ce privește condițiile de mediu. În plus, consolidarea tot din situația puterilor Comisiei Europene în detrimentul statelor membre suverane da, este legat de acest raport. Deci nu acceptăm impietarea abia ascunsă în ce privește Organizația Maritimă Internațională și Organizația Civilă Internațională, din dorința de include sectorul maritim și al aviației în sistemul ETS. Pentru a fi legitim și eficace, aceste decizii trebuie luate între toate statele pe plan mondial. Uniunea Europeană, în niciun caz, nu trebuie să se amestece în ce fac aceste organizații sau să încerce să le înlocuiască. Și din toate aceste motive, noi am votat împotrivă. This is a declaration... Președintele, asta e o declarație cu privire la vot, nu? Ok. Bun. Înainte înțelesesem că doreați ceva în baza regulii 56, paragraful 3. Asta e cu totul altceva decât ce ați declarat dumneavoastră cu privire la vot. În fine, ați făcut declarația cu privire la vot. Mulțumesc foarte mult. Ședința